Dragi colegi, trebuie să votăm. Aveți cu toții cardul de vot la dumneavoastră? Molto bene. Foarte bine atunci. După cum știți, votul raportului Zoana a fost amânat, așa că avem uh, două voturi acum. Mai întâi raportul colegei Sofia Rubeiro, care este deja alături de noi, și raportul colegei Angelique Delae, care este și dânsa prezentă în sală. Dacă sunteți gata, dragi colegi, și ați introdus uh, cardurile de vot în consolă, putem să începem. Începem uh, cu compromisul 1. S-a deschis votul. Votato tutti? A votat toată lumea. S-a închis votul. Approvato? Bine, aprobat. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. Votat-o tutti? A votat toată lumea? S-a închis votul. Trecem la compromisul 3. S-a deschis votul pentru compromisul 3. Avete votat-o tutti? A votat toată lumea? Bine. Complimenti! Tre... Felicitări! 30 de voturi. Trecem la compromisul 4. S-a deschis votul compromisului 4. A votat toată lumea? S-a închis votul? Bine. Andiamo. Trecem acum la compromisul 5. S-a deschis votul pentru compromisul 5. Votato tutti? A votat toată lumea? S-a închis votul. Trecem la compromisul 6. S-a deschis votul pentru compromisul 6. Votato tutti? A votat toată lumea? S-a închis votul. Bun. Trecem la compromisul 7. S-a deschis votul compromisului 7. Votato tutti? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 8. S-a deschis votul pentru compromisul 8. Votato tutti. A votat toată lumea? S-a închis votul. Aprobat. Se adoptă. Trecem la amendamentul 16. Caputo și colegii. Vot cu apel nominal. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromesso 18? No. Ah, continuiamo. Andiamo al emendamento 18. Amendamentul 18. cine pentru? No, no, 18. 18 um, Scott Cato, Branner și colegii. Request to, to, to, vote, to vote for the second part. Was... Uh, C'era una richiesta di voto su... S-a făcut o solicitare de vot în legătură cu a doua parte la 18. 18. Cine este pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm vot electronic. S-a deschis votul, dragi colegi, privind amendamentul 18. Chiusa la votație. S-a închis votul. Și se respinge. Acum trecem la amendamentul Why don't, we don't see. Era 12 a favore, 19. Eh, non è uscito, ma era 12 a favore. Sunt, erau 12 voturi pentru și 19 împotrivă. Nu a funcționat uh, mașina electronică. Trecem la 28 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Verificăm. Atunci votăm electronic amendamentul 28 tutti? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Și acum trecem la amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32. ma. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 35. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica pentru că nu este clar rezultatul. Deci s-a deschis votul electronic în legătură cu amendamentul 35. Vai, chiusa la votazione. S-a închis votul. Se respinge. 19 voturi împotrivă. Amendamentul 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge cu aceeași majoritate. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aici mai puțin clar. Vă rog să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul electronic pentru amendamentul 37. S-a închis votul și se respinge. 38. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 44. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 46. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 47. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 68. Pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Amendamentul 70 Necov s-a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. Se respinge. 71. Nu, nu, nu votăm 71. Trecem la 72, tot Necov pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 75 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 76 pentru, împotriva abțineri. Aș spune că se respinge, dar verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 76. Votul este deschis. Votazione aperta. Votul este deschis. Acum s-a închis votul. 19. Resping. Se respinge. Amendamentul 79 Caputo. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 81 pentru, împotriva țineri se adoptă. 83 pentru, împotriva abțineri se respinge. 85 pentru, împotriva abțineri se respinge. Și acum, vot final în legătură cu avizul astfel modificat. Vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Felicitări raportoare și trecem la al doilea dosar pe care trebuie să-l votăm astăzi. E vorba de raportul uh, avizului Angelic de la E. Uh, Angelic, dorești cuvântul? Nu? Atunci trecem la vot. Un moment, că c'è un cambio di secretariato. Numai puțin, pentru că se schimbă secretariatul. Pronti. Suntem gata. Votiamo sul rapporto annual. Votăm uh, raportul anual privind concurența. Sunteți gata? Votăm mai întâi compromisul 5. Da? Votăm compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Funcționează? Bun. <laughs> Majoritatea e clară. Compromisul 4. S-a deschis votul pentru compromisul 4. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul privind compromisul 6. S-a închis votul Se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul privind compromisul 7. S-a închis votul privind compromisul 7. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 47. Viegas. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la amendamentul 56. Cine-i pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și acum trecem la compromisul 8, vot electronic. S-a deschis votul privind compromisul 8. Chiusa la votazione. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 64. Cine este pentru? Ridicare de mână. Împotrivă, se respinge. 65. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 67. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 68. Buda, pentru. Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Aș spune că se respinge, dar vom verifica. S-a deschis votul amendamentului 68. Chiusa la votazione. S-a închis votul. Și se adoptă cu o diferență de două voturi. Amendamentul 69, tot prin ridicare de mână. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 70, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 73 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul de compromis 9. S-a deschis votul pentru amendamentul de compromis 9. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10. S-a deschis votul compromisului 10. Chiusa la votazione. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 83 NECO, ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 11. S-a deschis votul pentru compromisul 11. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 85, prin ridicare de mână, cine pentru, Împotriva, abțineri se respinge. 97 pentru, vă rog să ridicați mâna, împotrivă, aș spune că se respinge. 98, prin ridicare de mână, pentru, împotriva, abțineri se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la considerente. Compromisul 1 de la considerente s-a deschis votul. Chiusă la votație. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 6. Ridicare de mână pentru împotriva abțineri. Se respinge. Amendamentul 7, Dontan, pentru împotriva abțineri, se adoptă. 8. Ridicare de mână pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 9. Scot pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11 ridicare de mână, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 18 raportorului pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20, prin ridicarea de mână, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 25 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 29 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Vot final al avizului astfel modificat. S-a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. Dice Angeli, vuoi dire qualcosa? Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au participat uh, la aceste compromisuri. Mă bucur pentru agricultori, pentru agricultorii pentru care deschidem perspective dincolo de ceea ce a făcut deja această comisie și acest parlament în domeniul dreptului concurenței. Vă mulțumesc mult tuturor! Felicitări! Mulțumim, Angelic! Siamo all'ultimo punto. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. E vorba de o audiere comună Agricont. E vorba de o audiere publică privind experiențele lider. Facem o pauză de câteva minute pentru că trebuie să sosească președința Comisiei pentru Control Bugetar, Inge Gresle câteva minute de pauză, dragi colegi, pentru că am lucrat prea repede și nu a sosit încă președinta Comisiei Cont.